Colegii. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc ca să putem să începem reuniunea. Vă urez tuturor la mulți ani, un an nou plin de succese, mai ales pentru membrii comisiei noastre și pentru comisia noastră în general. Acum Trecem la ordinea de zi și aș vrea să încep prin a vă comunica că avem un nou membru al comisiei noastre care a înlocuit-o pe doamna Gruni și este vorba despre domnul Filip Boulan, care a fost numit de către grupul PPE. Eu rău bun venit, chiar dacă nu cred că este prezent în sală în momentul de față. Dar trebuia să vă informez în legătură cu acest nou coleg. Potrivit a ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, am hotărât să modificăm ordinea de zi așa cum a fost ea adoptată de către coordonatori la ultima reuniune a acestora. Punctul 5, în ce privește cursul dat raportului Busutil, a fost amânat pentru următoarea reuniune din cauza faptului că colegul nostru, domnul Busutil, nu putea să fie prezent, iar punctul 7 în ce privește petiția Sistri, a fost de asemenea amânată pentru următoarea reuniune la cererea semnatarului uh, petiției, deoarece au loc discuții cu Ministerul uh, de Mediu din Italia. Deci am amânat examinarea acestui punct. Punctul 13, în ce privește primul schimb de opinii privind activitatea comisiei, a fost și el amânat pentru că trebuie să numim raportorul. Încă nu am avut ocazia să numim un raportor pentru acest punct. Și mai ales și pentru că așteptăm publicarea datelor actualizate despre petițiile din anul 2010, care vor constitui subiectul acestui raport. Iar în ce privește prezența petiționarilor de la punctele 6, 8, 9 și 10, pot să o confirm. Și din uh, această săptămână și cu această primă reuniune din anul 2011 vom organiza reuniunea coordonatorilor în prima zi, respectiv astăzi uh, de la orele 17 când reuniunea coordonatorilor va avea loc în spatele ușilor închise iar mâine uh, vom avea petiționare prezenți la uh, petițiile numele, numărul 16, 18, 19, 20 și 21. Nu cred că am alte comunicări de făcut. Il coleg al quale... Colegul căruia i-am urat bun venit tocmai a sosit. Stimate coleg tocmai v-am urat bun venit și am informat pe ceilalți colegi despre uh, faptul că dumneavoastră ați înlocuit-o pe doamna Gruni. Bine ați venit în comisia noastră. Putem acum să trecem la adoptarea proiectului de ordine de zi, astfel modificat. Doamna Ochner vrea să ia cuvântul în ce privește ordinea de zi? Intervenție fără microfon esauriamo prima questo punto. Uh, approviamo l'ordine. Interpreții nu au auzit ce a spus doamna Agner. Președinta spune, haideți să nu uh, trecem uh, la acest punct, deci considerăm că proiectul de ordine de zi a fost adoptat. Doamna Vertman, tot despre ordinea de zi doriți să vorbiți? Da, vă rog, vă dau cuvântul. Um, Vă mulțumesc am o întrebare. Cred că ar fi deosebit de important să discutăm despre problema de pe coasta Spaniei. În timpul reuniunii eh, de pe 2 decembrie ne-ați spus că avizul serviciului juridic era deja disponibil, a trecut mult timp de atunci și cred că este foarte important pentru cetățeni să vorbim din nou despre această chestiune, pentru că eu primesc nenumărate scrisori din partea uh, cetățenilor care au fost uh, victima acestei politici, uh, că e vorba despre cetățeni austrieci, britanici, spanioli și așa mai departe, și am senzația că lucrurile evoluează pe teren și noi nu putem încă să facem nimic. Continuă exproprierile și, în ciuda faptului că aceste persoane au fost expropriate, sunt obligate să continue să plătească chiria pentru acest teren unde de fapt nu mai locuiesc. Deci oamenii ne scriu, vin să ne vadă și se miră de ce nu mai vorbim despre acest subiect. Vă rog frumos să încercăm să vorbim despre asta de data aceasta sau data viitoare. Domnul Iar. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu aș vrea să fac următoarea propunere, să vorbim despre acest subiect cu ocazia reuniunii coordonatorilor din această seară. Și apoi să hotărâm împreună când vom înscrie acest punct pe ordinea de zi. A, trebuie să avem suficient timp ca să ne pregătim pentru această chestiune. Președinta. Deci, vă rog frumos să nu mă luați cuvântul dacă nu vreți să vorbiți strict despre proiectul de ordine de, zi, de ordine de zi de azi, ca să încheiem cu punctul acesta și așa cum a sugerat colegul iar, la reuniunea coordonatorilor vom discuta despre sugestia colegei. Următorul punct de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor precedente și doamna Oaken vrea să ia cuvântul despre acest punct. În legătură cu întâlnirea din 1 și 2 decembrie, vreau să fie foarte clar că nu consider că petiția din uh, România este închisă. Dacă o considerați închisă, cred că acest lucru ar trebui să figureze în procesul verbal, pentru că în multe privințe nu este acceptabil modul în care a fost tratată și vroiam să se treacă în uh, procesul verbal că eu nu consider această petiție închisă. Domnule Turgais, vă mulțumesc, doamnă președinte. aș vrea să vorbesc despre punctul care ne ocupă acum, respectiv aprobarea proceselor verbale precedente. Vă atrag atenția asupra procesului verbal de la reuniunile de pe 1 și 2 decembrie 2010. Aici ar trebui să ne ocupăm de diferitele petiții uh, care au de-a face cu legea regiunilor de coastă din Spania. Poate că vă aduceți aminte, doamnă președintă, de faptul că la reuniunea coordonatorilor s-a spus că a existat o propunere din partea doamnei Wallace care cerea reexaminarea în mod individual a fiecarea dintre aceste petiții și că ar fi bine să uh, colaborăm cu alte comisii precum cea de mediu, cea de uh, uh, afaceri juridice și că am putea să sesizăm deci aceste comisii parlamentare în legătură cu aspectele uh, legii pentru regiunile de coastă din Spania. De asemenea, s-a spus că am putea să trimitem o sesizare și mediatorului spaniol. Ori, așa cum am mai spus, în procesul verbal uh, uh, s-a interpretat greșit ceea ce au spus de fapt coordonatorii. Noi nu am luat o hotărâre în ce privește această examinare de la caz la caz cu ocazia reuniunii uh, coordonatorilor din decembrie. Deci ar trebui ca procesul verbal să fie foarte precis în legătură cu ce s-a spus la reuniunea coordonatorilor. Da, era o propunere a doamnei Wallis, dar n-ar trebui să o generalizăm. Nu trebuie să facem ca și cum ar fi fost o, o decizie a tuturor coordonatorilor. Domnul Boștinaru. În condițiile în care au fost discuții între coordonatorii grupurilor politice privitor la acest subiect referitor la petiția privind libertatea mass media în România, în spiritul compromisului care a fost identificat în urma negocierilor. Vă propun pentru minută, pentru înregistrarea uh, procesului verbal al ultimei ședințe, să exceptăm punctul referitor la petiția din România din uh, procesul verbal pe care îl adoptăm acum. Diseară la reuniunea coordonatorilor vom discuta și măsura în care va fi posibil și cred acest lucru cu sinceritate, vom adopta o soluție care să fie Uh, să servească bunului interes al comisiei noastre și vom ratifica decizia referitoare la petiția uh, privind uh, libertatea presei în România, fie la reuniunea de mâine de dimineață, fie la o reuniune viitoare. Este o propunere de compromis care vizează eliminarea oricăror tensiuni și ne permite să și lucrăm asupra acestei soluții de natură a debloca situația. Mulțumesc! Colega Milan. Domnul Wieland. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe mich, glaube ich, zum falschen Punkt zu Wort gemeldet. Ich wollte unter Verschiedenes. Doamna președinte, cred că eu, de fapt, vroiam să iau cuvântul la alt uh, punct. Îmi cer scuze. Va bine. <clears throat> Nu ci sono altri che hanno chiesto la... Nu a mai cerut nimeni altcineva cuvântul, spune doamna președinte, deci uh, am încheiat punctul uh, referitor la aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor precedente pot să consider că procesele verbale din, ale reunilor din 9 noiembrie și 22 noiembrie sunt adoptate fără obiecții, iar în ce privește reuniunea de pe 1 și 2 decembrie, unde am văzut că există mai multe observații ale doamnei Aucan, ale domnului Boștinaru și ale domnului Iturgais, vă propun să votăm adoptarea acestui proces verbal mâine dimineață. După ce vor fi făcut uh, modificările necesare după ce vom fi discutat uh, cu ocazia reuniunii coordonatorilor din această după-amiază. Deci, cum spuneam, uh, procesele verbale din 9 și 22 noiembrie au fost adoptate fără obiecție și următorul este amânat pentru mâine dimineață. Punctul 3. Comunicările președintelui. V-am informat deja despre modificările din uh, a doua parte a ordinei de zi. Avem mai mulți colegi care au cerut ca anumite petiții să nu fie până la urmă închise, iar în cazul în care nu apar obiecții pentru petițiile propuse pentru a fi închise, restul vor fi considerate ca atare. Punctul 4. Chestiunile diverse. Văd că domnul Viland a cerut cuvântul. Da, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte diesen Punkt jetzt... Da, mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să profit de ocazie pentru a vă spune ceva ce am mai menționat și în scris de câteva ori primim tot felul de note rezumate în care ni se prezintă anumite petiții. Deci am o propunere în legătură cu procedura. Adesea nu avem timp suficient pentru că avem un calendar foarte eh, strâns și nu mai ajungem să redactăm nimic, să nu punem nimic în scris. De aceea, cred că ar fi mai bine să uh, coincide termenele noastre cu ședința, ultima ședință în care se discută o anumită petiție, astfel încât să avem suficient timp la dispoziție să ne punem în scris uh, părerile. Și aș cere ca dacă e nevoie de, o să spunem, o perioadă de tranziție până pe 15 și să știm dinainte, să avem un calendar previzibil, să putem prevedea care sunt uh, termenele și pe urmă mai e și problema traducerii. Știm că durează și uh, traducerea documentelor pentru membri uh, e foarte frustrant uh, când trimitem uh, tot felul de mail-uri către secretariat și parcă vorbim cu pereții. Cel puțin am dori un răspuns prin care să ne spună, domnule Wieland, iată de ce nu putem discuta acest subiect în acest moment. Ar trebui cineva să răspundă totuși acestor mesaje. Um, colega Wieland. Domnule Wieland, dacă am înțeles eu bine, ați făcut o sugestie în sensul că nu trebuie să considerăm partea B din ordinea de zi ca fiind aprobată. Nu, atunci n-am înțeles eu bine. E vorba despre documentele celelalte care au fost distribuite. Primim în jur de 20-25 de petiții cu rezumatele aferente, cu concluzii, recomandări ni se spune că petiția este admisibilă. Primim toate aceste informații. Toate aceste lucruri pot fi negociate înainte de întâlnirea comisiei noastre, pentru ca membrii să aibă, de exemplu, un termen de 5 zile, și uneori e vorba de mai puțin timp. Există deci acel termen până la care poți să-ți exprimi uh, părerea în legătură cu procedura, dacă ești sau nu de acord și asta chiar înainte ca comisia să răspundă. Deci foarte devreme în analizarea unei petiții. Există acel document rezumat, concluzii și recomandări și cred că acel document ar trebui tratat mult mai eficient. Eh, da, nu era foarte clar pentru mine. Dumneavoastră subliniați faptul că nu avem mult timp la dispoziție între momentul în care acest document uh, vă este trimis cu rezumatul petiției și așa mai departe și momentul în care ele apar la ordinea de zi. Aceste documente sunt trimise tuturor colegilor imediat după ce s-a strâns un anumit număr de petiții de către secretariat și au fost examinate, tot de secretariat, și după ce s-a trimis uh, o cerere de informații și către comisie. Și bineînțeles că fiecare dintre membrii comisiei poate să pregătească un aviz, să aibă o opinie despre fiecare din aceste petiții. și în funcție de felul în care a fost evaluată fiecare petiție, urmează apoi înscrierea lor la, ordine de, la ordinea de zi. Dumneavoastră ați dori poate să aveți mai mult timp la dispoziție, dumneavoastră și ceilalți membri, să aveți mai mult timp la dispoziție ca să vă dați propria evaluare despre Uh, evaluarea pe care o face secretariatul. Deci în loc de trei zile să fie cinci zile. Deci doriți să prelungiți acest termen pe care l-au uh, membrii comisiei la dispoziție. Da, de ce nu? Uh, poate chiar începând de astăzi putem să încercăm să funcționăm astfel, să ținem cont de uh, acordarea unui timp suplimentar pentru examinarea tuturor propunerilor, tuturor documentelor pe care le primesc membrii. Sunteți de acord, stimate colegi? Ia. În general, da, aș putea fi de acord, dar trebuie să vă spun că nu înțeleg foarte bine procedura. E clar că undeva lipsește ceva. Dacă secretariatul nu este de acord cu propunerea mea, atunci ar trebui să discutăm acest lucru. Dar această discuție nu a avut loc. Am avut un schimb bogat de corespondență cu secretariatul pe această temă și aș vrea să fiu uh, pus la curent cu ce s-a hotărât între timp. Interven. Pentru, în ceea ce privește a doua parte a intervenției dumneavoastră, uh, îmi asum sarcina să vi se dea un răspuns, pentru că eu primesc o copie a tuturor uh, răspunsurilor pe care secretariatul le trimite membrilor, deci uh, mi se pare absolut normal că evaluările, părerile membrilor comisiei trimise prin e-mail secretariatului trebuie să fie tratate în mod uh, adecvat și dacă acest lucru nu se întâmplă, trebuie să luăm măsuri. Și mm, sper ca pe viitor să nu putem uh, să mai spunem că evaluările uh, colegilor nu au fost luate în considerare. Dacă coordonatorii nu au nimic împotrivă în timpul reuniunii noastre din această după-amiază, putem să încercăm să uh, fluidizăm un pic metoda noastră de comunicare pentru satisfacția uh, tuturor. Trecem acum la petițiile înscrise pe ordinea de zi de astăzi. Mai întâi petiția numărul 6 adresată de Maria Grații Canuti privind groapa de gunoi din, de lângă Roma. Doamna Canuti ar fi trebuit să fie prezentă în sală. Deci, îi dau cuvântul. Pronto? Ok. Um, allora, io... Bună ziua! Eu am adus niște fotografii ca să încerc să vă ilustrez mai bine situația. În 1955, tatăl meu a venit să lucreze la Roma și a găsit o casă care se găsește la 17 km de malul mării și la 13 km de Campidolio. Asta ca să aveți o idee despre distanțe. În 1978 am construit o casă nouă care se găsea la 500 de metri de prima noastră casă, într-o nouă zonă construibilă, care uh, a rezultat în urma unor înțelegeri cu comuna din uh, Roma. Și am putut să facem puțuri uh, pentru a avea acces la apa potabilă și puteam să profităm de mm, aerul uh, curat al mării și de temperaturile temperate. Apoi, familia mea a fost obligată să plătească pentru acele servicii precum apa potabilă și um, curățirea străzilor, precum și strângerea gunoiului, dar noi plăteam taxe pentru niște servicii care de fapt nu, e, nu ne erau furnizate. Mă scuzați, m-am încurcat. Și în acest moment, mai precis în anul 1978, un proprietar al unei Uh, uh, um, uh, unui teren unde, care nu era construibil, a transformat acest uh, teren într-o groapă de gunoi ilegală. Deja în 1978 era o zonă dens uh, populată și între Malagrota și Massimina existau multe locuințe, situri arheologice și așa cum vedeți, în acest cadru galben aveți un mic punct roșu care este de fapt uh, locul în care se află casa mea în tot acest uh, uh, lot de terenuri unde s-au construit case și unde apoi s-a creat această groapă de gunoi abuzivă, deci cum spuneam în 1978. Apoi, în 1984, Comuna din Roma, în mod excepțional și apoi din ce în ce mai des, a acceptat existența acestei uh, gropi de gunoi pentru deșeurile urbane. Practic, încetul cu încetul a început să o folosească în fiecare zi. Și în 1990, populația a început să protesteze din cauza miasmelor Vedeți aici cele două puncte negre, ca să aveți idee cât de mult s-a extins această groapă de gunoi. Uitați-vă! De la Aurelia până unde scrie Cazal Lumbroso e o distanță cam de 3 km și jumătate. Vă dați seama cât de lungă uh, este această groapă de gunoi. Nu am posibilitatea să măsor uh, suprafața, dar uitați-vă și dumneavoastră ce mici sunt ca suprafață uh, zonele verzi de pe desen care uh, reprezintă puțina vegetație care a mai rezistat în jurul acestui grup de gunoi și apoi zonele colorate în mov care reprezintă bălți de ape reziduale, de uh, aceste scursori din care s-au creat din cauza uh, gropii de gunoi și care uh, uh, au ajuns să se deverseze și pe stradă. Apoi vedeți că în 2009 și apoi în 2010 au avut loc uh, mai multe incidente. Mai întâi, uh, în 2009, a existat pur și simplu o prăbușire de teren care a făcut ca gunoiul din această groapă de gunoi să ajungă pe uh, drum și a trebuit creată o deviere. Și, practic, nici până ziua de azi, uh, itinerarul normal al acestui drum nu a mai putut să fie restabilit. S-a construit un adevărat monstru și în fiecare zi vin camioane care tot descarcă gunoi în vârful acestui monstru. Și ridică bascula și deversează aceste deșeuri și apoi escavatoarele vin și compactează aceste deșeuri uh, triturate și tot timpul în aer sunt uh, e o continuă poluare din cauza uh, particulelor fine, din, pa, din, din, din cauza prafului și din cauza uh, uh, uh mirosurilor neplăcute. Eu m-am îmbolnăvit de mai multe ori. În 2006 am avut temperaturi foarte ridicate în timpul verii, mai mult de 40 de grade și uh, din cauza miasmelor și din cauza uh, prafului uh, am avut o problemă uh, la stomac și în zona genitală și o problemă de ficat. Și am avut de suferit din cauza faptului că acizii uh, uh, toxici pe care îi inhalam au dus la mai multe uh, metastaze. A trebuit să sufer două operații pentru uh, a se drena acest lichid uh, toxic și am fost și până uh, am suferit o intervenție care a durat mai mult de 8 ore. Oncologul nu a considerat că uh, era misiunea sa să mă uh, vindece în urma uh, uh, chimioterapiei pe care a trebuit să o sufăr ca să mă vindec de aceste acestui cancer care mi-a afectat, cum am explicat, mai multe organe. Și am rămas cu o esteoporoză care s-a agravat, îmi cad dinții atunci când mă spăl pe dinți, am probleme de echilibru pentru a mă deplasa am probleme de vedere. Acești acizi duc și la comprimarea altor organe, inima, stomacul, intestinul, vezica, uh, plămânii, rinichii, glandele suprarenale și, prin urmare, am mari dificultăți pentru a mă hrăni, pentru a uh, respira, pentru a dormi, pentru a avea uh, relații sexuale. Sufăr pentru că de stare, stări de vomă, de rău, de incontinență, de oboseală, de reflux gastric și așa mai departe. mi este foarte greu să am o existență normală. Eu consider că vinovați pentru această crimă împotriva mediului și împotriva locuitorilor din această zonă sunt următoarele persoane, primarii și cei care au condus Roma din 1967 până 1976 pentru că nu au făcut ce trebuia pentru a strânge și a uh, gestiona în mod corect deșeurile așa cum se face în alte țări europene și tot aceleași persoane sunt vinovate, deci primare și întreaga lor echipă și inspectorii de mediu, pentru că au subevaluat ce se întâmpla cu această groapă de gunoi și, prin urmare, s-a ajuns la o groapă de gunoi periculoasă pentru mediu și pentru uh, locuitorii din aceste uh, uh, zone, pentru că era vorba despre un proprietar uh, a acestui teren, el însuși irresponsabil și incompetent, care a permis folosirea uh, terenului său pentru această uh, groapă de gunoi care a dus la un asemenea dezastru. Mi-a expirat timpul, întreabă uh, petiționarea, nu și alți vinovați mai sunt și consorțiul care se ocupă de gestionarea zonei, care din 1978 până în prezent nu au administrat uh, bine banii care erau uh, plătiți de către familia mea și de către alte familii din zona alergită a comunei de Roma uh, pentru a se ocupa de gestionarea deșeurilor. Iar principalul vinovat este proprietarul acestui teren unde s-a creat groapa de gunoi pentru că el s-a gândit tot timpul numai la banii pe care îi putea obține și trebuie să știți că în următoarea ani se programează construirea pe același sit a unei uzine de producție de gaz la nivel industrial pentru a alimenta minibusurile care circulă în comuna din Roma. Și vreau să știu câte uh, deșeuri toxice uh, se vor obține pentru a uh, produce un litru de gaz și unde vor fi stocate aceste deșeuri. Mai mult ca sigur din nou în fața casei mele. Președinta îi spune că trebuie să încheie. Doream numai să vă mai arăt un ultim lucru. Acest monstru în anul 2006, vedeți înălțimea acestui munte de deșeuri deja depășa linia orizontului și apoi vedeți în 2009 în această imagine muntele de deșeuri și dealurile din jur, apoi cum crește zi de zi, vedeți în anul 2010 și în 2011 care este uh, nivelul acestui munte. Eu acum nu mai văd orizontul, nu mai văd nimic dincolo de acest munte enorm de deșeuri. Vă mulțumesc frumos pentru atenție! Mulțumesc, spune președinta. Acum dau uh, cuvântul reprezentantului comisiei, comisia care deja a deschis o atentă în urma, o anchetă, mă scuzați, în urma petiției doamnei Canote. Deci dau cuvântul acum domnului Antonescu. Thank you, Madam Chair. Um, as you... Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați uh, arătat, Comisia a deschis deja investigații preliminare în legătură cu administrarea uh, grapei de gunoi de la Malagorota. În urma schimbului de informații cu autoritățile italiene s-au cerut lămuriri suplimentare, s-a trimis această cerere în iunie 2010 și de atunci problema a făcut obiectul mai multor contacte între Comisie și autoritățile italiene iar acest lucru a fost de asemenea în legătură cu o altă anchetă a Comisiei privind uh, noul plan de administrare, de gestionare a deșeurilor în zona Lazio, a cărui adoptare se așteaptă în prima jumătate a lui 2011. Ancheta Lazio este un dosar separat, desigur, uh, Acolo există deja o procedură oficială de infringement, pe când la Malagrota suntem în stadiul de investigație preliminară. Legătura între cele două dosare este că planul pentru Lazio trebuie să țină cont de toate aceste gropi de deșeuri individuale, inclusiv Malagrota. Eh, la ultima întâlnire privind planul de gestiune de la eh, Lazio, Comisia a eh, reamintit autorităților italiene că trebuie să transmită un răspuns oficial și în legătură cu situl Malagrota un răspuns la solicitarea de anul trecut. Răspunsul la autorităților italiene la întrebările puse în legătură cu petiția doamnei uh, Canuti problemele la care s-a referit uh, și dânsa, este, acest răspuns este așteptat cât de curând din partea autorităților italiene. Comisia va urmări dacă se uh, încalcă legi aplicabile la nivel european în domeniul protecției mediului și uh, Printre altele, în cadrul acestui plan de gestionarea deșeurilor în zona Lazio, trebuie să avem grijă și de cazul Malagrota. Mulțumesc, deci dacă înțeleg bine, Comisia așteaptă în continuare răspunsul din partea uh, autorităților locale și tot serviciile Comisiei își continuă ancheta. Domnului Turgais. Petiționaria unde... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat cu interes expunerea petiționarei și am și citit textul care a fost uh, transmis și este clar că mă trec fiorii când mă gândesc la ce experiență groaznică a avut loc. Este clar că trebuie să fim încă și mai deschiși față de azi, acest gen de petiții da, am ascultat părerea comisiei, însă ce face comisia până la urmă, mă întreb. Ce facem? Lăsăm de, uh, petiția deschisă? Pentru că este clar că, chiar dacă s-a făcut apel la comisie, răspunsurile n-au venit din partea autorităților italiene. Și este clar că avem nevoie de un răspuns de la acestea pentru a putea să ne pronunțăm în sfârșit. Aș zice să lăsăm petiția deschisă și aș dori ca Comisia uh, nu peste câteva zile, peste câteva ceasuri, să recontacteze autoritățile publice din Italia, regionale, locale, pentru că au trecut șapte luni, șapte luni de când s-a transmis această cerere și nu s-a întâmplat nimic. Informațiile trebuie să parvină neapărat și cât mai curând posibil, pentru că în aceste șapte luni uh, se pot întâmpla multe. Și în sfârșit au trecut șapte luni și a trebuit să, oprim aici pe, să o primim aici pe doamna petiționar și am auzit ce am auzit. Este clar că petiția trebuie să rămână deschisă în orice caz. Doamna Oaken. Mulțumesc. <clears throat> nu știu dacă am ascultat bine eh, tot ce s-a spus aici, dar nu sunt vizate aici directivele de mediu, ci cele care vizează deșeurile. Acestea trebuie să fie luate în calcul. Și mai este un element care trebuie, trebuie luat în calcul. De fapt, repet ceea ce am spus. E vorba de directiva privind deșeurile. Am fost foarte surprinsă pentru că nu mi s-a părut că această directivă pe deșeuri a fost citată. Uh, s-a vorbit numai despre mediu. Aș vrea să mă asigur că legislația pe deșeuri este într-adevăr uh, luată în calcul aici. Vă mulțumesc. Iar, mulțumesc uh, foarte mult. Aici cred că apar trei aspecte. În primul rând, directiva privind deșeurile, apoi impactul asupra mediului și apoi, în mod foarte concret, tot ce înseamnă sănătatea populației. Iată de ce mă raliez uh, antevorbitorului meu și spun și eu cât de uh, nemulțumit sunt de faptul că lucrurile trenează prea mult și cu cât trece timpul, cu atâta lucrurile se înrăutățesc. Cred că petiționarea are dreptul la un răspuns cât se poate de rapid și aici fac apel la, la comisie. Când o să acționați? Când vă așteptați la un răspuns din partea autorităților italiene? Este clar că petiția trebuie să rămână deschisă. Este foarte important să avem o reacție atât din partea Comisiei, cât și, bineînțeles, a <clears throat> autorităților italiene. Domnule, de la Comisie puteți să aduceți deja un răspuns. Mulțumesc foarte mult! Așa cum am spus, este clar că și noi înțelegem urgența la comisie. Știm foarte bine că au trecut șapte luni de când am făcut o cerere suplimentară de informații. Între timp au existat discuții bilaterale cu autoritățile din Italia. Este clar că dosarul este unul foarte complex și, ca și colegii dumneavoastră, sunt de acord că Multă uh, legislație de mediu uh, este acoperită aici, dar și cea legată de deșeuri, care cu siguranță uh, sunt vizate aici, deoarece este clar că o transpunere defectuoasă duce automat la probleme pe teren, sănătatea populației și așa mai departe. Cum am spus, săptămâna trecută am discutat iarăși cu autoritățile italiane, italiene și așteptăm un răspuns din partea acestora foarte, foarte curând. E bine, odată ce vom avea acest răspuns, vom uh, trece în faza următoare. Sperăm că răspunsul va veni cât mai curând și că va fi unul cât mai satisfăcător posibil. Și dacă nu se întâmplă așa, există anumite mijloace juridice care pot fi invocate. După cum am spus, Comisia înțelege perfect cât de urgent este acest caz. Și, de asemenea, în contextul planului de gestionare a deșeurilor din Lazio, și asta trebuie luat în considerare, pentru că, încă o dată, nu vorbim numai despre groapa de gunoi Malagrota, ci toată regiunea Lazio. Deci vă spun că lucrăm și aici, lucrăm cu um, autoritățile italiene și sperăm că în următoarele săptămâni vor apărea și rezultate concrete. Mulțumesc! Vă mulțumim. Așa cum am spus toți, este clar că trebuie să mai discutăm despre acest punct ulterior, pentru că încă nu am primit un răspuns din partea comisiei, deoarece și comisia la rândul ei nu a primit încă un răspuns din partea autorităților italiene. Am insistat asupra faptului că este o chestiune urgentă și că guvernul italian trebuie recontactat în urgență și poate că și noi am putea să ne alăturăm acestor apeluri lansate către autoritățile italiene, poate că și noi, în calitate de comisie parlamentară, am putea să trimitem o scrisoare către autoritățile competente pentru a le ruga să răspundă Comisiei Europene și poate deja că la, ult, la următoarea reuniune a comisiei noastre vom putea să dăm cuvântul autorităților italiene dacă vor hotărâ să vină uh, sau să trimită un reprezentant. Vreau să o întreb pe doamna petiționar dacă mai vrea să adauge ceva. Nu aveți decât puține minute pentru a răspunde. Ultimele informații pe care le-am avut eu erau că guvernatorul regiunii și primarul Alemano își trimiteau mingea de la unul la altul și spuneau, da, să găsim un alt sit, să găsim un alt sit, dar atunci eu una vreau să găsesc răspunsul la întrebarea care mă deranjează pe mine, ce fac eu cu muntele ăsta de deșeuri din fața casei mele și ce am să fac cu uh, tot praful și toate uh, uh, particolele pe care le respiră fiecare zi. Și acum vor să instaleze un, uh, o industrie de producere de gaz Președinta, ce ne spuneți dumneavoastră aici, stimată doamnă, este impresionant. Din păcate, nu putem să vă dăm un răspuns precis acum, în momentul de față și singurul lucru pe care vi-l putem spune și care ține de competența comisiei noastre este că vă vom ajuta să primiți un răspuns din partea autorităților competente. Deci și includem aici pe guvernatorul regiunii uh, Lazio și pe uh, primarul uh, Alemano. Deci nu putem să vă dăm un răspuns în momentul ăsta, dar vom activa și noi toate uh, mecanismele posibile, astfel încât uh, guvernatorul și primarul să trimite pe cineva aici, în comisia noastră, ca ei să ne spună clar în ce modalitate și uh, cât timp vor uh, rezolva problema. Doamna petiționar, pentru că nu-mi doresc să se construiască un alt munte la fel de mare într-un alt sit. Domnul Boștinaru, mai doreați să spuneți ceva? Would like, uh, to back... Vreau să spun că sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, și aceasta pentru două motive. În primul rând, este clar că cel puțin noi, Comisia PETI, trebuie să facem ceva pentru petiționară. Și apoi, al doilea argument. Cred că am văzut atâtea cazuri, atâtea cazuri care au revenit neîncetat în atenția noastră, cazuri în care guvernele naționale fie refuză să comunice cu Comisia, fie tărăgănează lucrurile timp de ani și ani de zile. Cred că ar trebui să ne întâlnim, să avem o ședință specială cu comisarul de resort, Șefcovici, care se ocupă de cooperarea interinstituțională și să găsim împreună moduri și modalități prin care putem să fluidizăm și să avem relații mai clare între guverne și celelalte instituții. Nu știu până unde putem să mergem și cât de mult putem să reglăm lucrurile, dar este clar că ce se întâmplă acum este o rușine. Guvernele, oricare culoare politică ar avea acestea. Este practic uh, uh, o rușine faptul că nu tratează cu respect nici Parlamentul, nici Comisia. Trebuie să le spunem clar că nu putem să tolerăm o astfel de atitudine și vă încurajez, doamnă președinte, să transmiteți o astfel de scrisoare guvernului italian și să cereți și o întrevedere cu vicepreședintele Șeșcovici al Comisiei Europene pentru a găsi o soluție fezabilă pentru toată lumea, pentru că dacă nu, noi practic nu mai servim la nimic nu mai putem să mai ajutăm pe nimeni, nici pe cetățenii noștri, cu sfaturi și cu protecție și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Iarse. Mulțumesc, colegul Iar, din nou. Sia, Mulțumesc. <clears throat> Uh, vreau să spun că sunt de acord cu cele care tocmai au fost spuse. E, este clar că noi, ca și comisie, dacă nu avem informații de la statele membre, de la guverne, nu putem să luăm hotărâri. Nu vorbesc aici numai despre petiția de față și nici măcar numai de cele care vizează mediul, dar mai cu seamă în acest caz avem senzația că statele membre tărăgănează lucrurile și speră că lucrurile se vor rezolva de la sine și că nu se mai va mai putea schimba nimic la un moment dat dacă nu se pot fixa niște termene clare, măcar să avem un fel de gentleman agreement ca să obligăm statele membre să dea răspunsuri. Vreau să insist, pentru că de multe ori, în cazul multor petiții, în ultima frază, știți, la de concluzie, se spune că uh, ultimele reacții ale statelor membre nu sunt încă disponibile. Uh, este clar că nu mai putem să tolerăm o astfel de situație. Vă mulțumesc! Quindi a questo punto la... Mulțumesc! Considerăm așadar că petiția rămâne deschisă și președinția are misiunea de a scrie autorităților locale competente și să le invite la comisia noastră pentru a ne da un răspuns în urgență și repetăm către comisie invitația de a accelera procedurile și de a insista pe lângă uh, autoritățile italiene pentru a primi un răspuns cât mai repede cu putință. Mulțumesc, doamne petiționar, și trecem la următorul punct, respectiv petiția adresată de Ivailo Asenov Krastev, care ar trebui să fie prezent și îi dăm cuvântul. Благодаря Първо да ви се представя. Казвам се Божил. Mulțumesc. Aș dori să vă mă prezint. Mă numesc uh, Vegeslav Bujov și sunt vicepreședinte al mișcării pentru protecția sănătății locuitorilor din cartierul meu. E vorba de petiția 1405 2007 privind problemele cartierului meu la Sofia. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, eu aici doresc să vă prezint poziția locuitorilor din cartierul meu, în special în ceea ce privește exploatarea unei groape de gunoi, unei groapi de gunoi uh, ilegale. Urmare uh, a cererii Directoratului General Mediu de la Comisie, am uh, transmis documente, inclusiv videoclipuri, care demonstrează modul în care directiva pe 2006 și 2007 uh, nu au fost respectate așa cum trebuie în cartierul meu. Este vorba de o problemă foarte, foarte gravă, deoarece e vorba de o încălcare a directivei 2060 a UE care se ocupă de deșeuri pe un anumit tip de terenuri. E vorba de o infracțiune foarte gravă și un pericol clar la adresa sănătății locuitorilor. În repetate rânduri am cerut uh, o evaluare de impact sau de risc asupra sănătății și n-am primit nimic ca răspuns vedeți deja pe arte uh, acest canal de televiziune a fost prezentată situația noastră. Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene și a acuzat Bulgaria că nu a pus la dispoziție instalații adecvate pentru prelucrarea deșeurilor. Comisia a înțeles foarte rapid că autoritățile din Bulgaria continuă să folosească vechea groapă de gunoi de la Suhudol, care nu respectă absolut deloc normele europene. Comisia Europeană dă dovadă de destul de multă toleranță față de modul în care autoritățile bulgare gestionează deșeurile în capitala Bulgariei. Ei bine, în ciuda acestei mansuetudini, autoritățile din Bulgaria n-au făcut nimic pentru a schimba lucruri. Această groapă este pur și simplu o bombă biologică, o armă de destrugere în masă, în mijlocul cartierului Suhodol. Știm foarte bine că de aici uh, se, provin emisii de metan, de dioxid de carbon, de uh, sulf și așa mai departe. și provoacă boli uh, uh, și uh, inclusiv gangrene la nivelul membrelor. Toate aceste probleme sunt practic rodul sau fructul unor conflicte de interese la nivelul autorităților și guvernului. În Europa știm foarte bine că există tehnologii astăzi care permit Uh, prelucrarea deșeurilor așa cum trebuie. Însă acestea n-au apărut încă în Bulgaria, tocmai din cauza corupției și a conflictului de interese care domnește la nivelul autorităților bulgare. Toți uh, uh, experții știu acest lucru, însă nu se face nimic și aceasta în detrimentul locuitorilor de astăzi și de mâine din cartierul Suhodol și, bineînțeles, în uh, flagrantă contradicție cu normele, ba chiar și cu valorile europene care pun uh, în centrul politicilor uh, viața și sănătatea cetățenilor, precum și mediul înconjurător. În ceea ce privește riscurile la adresa sănătății, puteți să uh, vedeți câteva imagini <clears throat> de la această groapă de gunoi. Oricum, cazurile de cancer sunt extrem de răspândite în cartierul nostru. Scleroză multiplă, de asemenea, câteva cazuri identificate. Și vă spun că este vorba de unul dintre cartierele cele mai mari din capitala Bulgariei. Noi, ca locuitori ai uh, cartierului Suhodol, dar și ca membri ai UE, cerem mai multă presiune să fie exercitată asupra autorităților uh, bulgare din partea Comisiei, din partea instituțiilor europene, pentru a rezolva această problemă uh, într-un, med- într-un mod care să respecte mediul și să respecte viața cetățenilor din cartierul nostru. Și de asemenea, aș dori să existe o întâlnire a experților în acest sens, poate, chiar, poate nu în acest cadru, dar eu personal sunt gata să vă dau mai multe informații, mai multe date. În acest sens sunt gata să răspund la întrebări, la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Ако ми позволите, тъй като няма, бих искал да подчертая и нарушението на директивите за отпад. Așa că apel la adresa comisiei dumneavoastră, vreau să subliniez încă o dată că sunt directive care nu au fost respectate, inclusiv cea care vizează reciclarea, 67 per 2001, aveți uh, documente pe care le-ați primit în acest sens, precum și directiva privind uh, dioxidul de carbon, e vorba de 87 per 2003 a comunităților europene. Este clar că ne lipsește un sistem de prelucrare a deșeurilor. Întârzierile registrate în acest sens sunt foarte mari și aceasta creează uh, uh, efecte foarte negative și crește numărul de victime. De aceea lansăm un apel pentru a face ceva în acest sens. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Are cuvântul domnul Ivanov. with regard to the disposal... În ceea ce privește uh, groapa de gunoi care conține deșeuri menajere în cartierul vizat, Comisia a uh, depus o procedură de încălcare pentru a revizui uh, instalațiile din această zonă conform directivei uh, de referință și conform unei hotărâri a Consiliului din 2006, care de asemenea vizează cadrul legislativ pe deșeuri. În 2007 a fost tr transmisă o scrisoare în acest sens autorităților bulgare, iar în toamnă uh, autoritățile din Bulgaria au răspuns în mod formal. În 2008, în decembrie, s-a transmis un aviz formal Bulgariei, iar în 2009 la această scrisoare s-a primit o replică din partea Bulgariei. În același an, în 2009, uh, Comisia a trimis în fața Curții de Justiție statul bulgar pentru a obliga să își respecte uh, obligațiile conform uh, articolului 8 din directivă. În 2010, Comisia, Bulgaria a transmis Comisiei un plan de gestiune integrată a deșeurilor din acea zonă. Această propunere a fost procesată de, de serviciile noastre și noi am confirmat viabilitatea unui astfel de sistem, care, dar care trebuie să vizeze în primul rând capacități uh, adecvate pentru a prelucra deșeurile menajere de acolo. Apoi, uh, date suficiente și actualizate în ceea ce privește fluxul de deșeuri, fiabilitatea sistemului. Toate aceste lucruri trebuie să apară în noul sistem care este propus și care este, practic, după cum am spus, un sistem integrat de management al deșeurilor. Având în vedere textul pro, uh, propus, Comisia propune două faze de implementare, una care să înceapă imediat și a doua care va începe să fie implementată după ce se termină analiza de impact. Acest model în două faze oferă posibilitatea autorităților din Bulgaria să pună într-adevăr pe picioare un adevărat sistem integrat de, de gestionare a deșeurilor, unul potrivit atât din punct de vedere al protecției mediului cât și de punct al eficienței economice. În ceea ce privește prelucrarea deșeurilor în Sofia, și până când se vor construi noile instalații și vor fi operaționale, Comisia va lucra împreună cu autoritățile de acolo pe, acolo pentru ca deșeurile generate în orașul Sofia să fie conforme cu legislația europeană pe deșeuri. În ceea ce privește procedura de încălcare, infringement, împotriva Bulgariei, e bine, aceasta va fi suspendată dacă se consideră că planul propus de comisie va fi implementat în Bulgaria pentru că știți foarte bine că Comisia a trimis în justiție statul uh, uh, bulgar pentru că a considerat că nu respectă legislația. Serviciile de la Comisie vor uh, menține contactul și legătura cu Comisia PETI pentru a vă a, spune în ce stad ne aflăm în ce privește respectarea legislației afer, uh, vizate. Vă mulțumesc. Могу ли да допълня нещо или? La fine preferibile. Aș fi mai bine să vorbiți la sfârșit, domnule petiționar. Doamna Iotă va ceru cuvântul. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря също на български язик. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc și eu în limba bulgară. Ne ocupăm a nu știu câta oară de acest subiect în cadrul comisiei noastre și, și în ultimul mandat am discutat lucrurile, însă fără niciun fel de rezultat. Este foarte preocupant ce se întâmplă. Petiția datează din 2007, acum suntem în 2011 și asta demonstrează încerit se lucrează la comisia noastră, dar se arată foarte clar și cât de puțin eficace suntem în ciuda dorințelor noastre. E bine uh, să știm mai multe despre ce dorește Comisia. Noi am auzit mai multe de la Comisie, același răspuns uh, formal, însă este clar că ne trebuie un răspuns cât se poate de concret. Întrebarea a fost la fel de concretă cea adresată Comisiei acum câteva luni. Este clar că situația nu este una nouă și situația continuă să fie una extrem de periculoasă pentru cetățeni și vreau să întreb Comisia Europeană cum își închipuie Uh, că va conlucra cu guvernul bulgar până în momentul în care se va construi uzina de tratare a deșeurilor, pentru că până acum nu s-a făcut absolut nimic. Nu s-a pus nicio piatră de temelie acestei uzine, acestei instalații. Uh, transparența nu există, nu știm ce înseamnă cele două faze sau etape care au fost evocate. Uh, e vorba deci de etape ale construcției instalației Uh, ce mai trebuie să mai fie făcut pentru ca procesul să primească undă verde și să fie în sfârșit construită această instalație. Care sunt termenele pe care le evocă municipalitatea din uh, Bulgaria, din Sofia, pentru a rezolva lucrurile, pentru că între timp cetățenii continuă să locuiască într-un mediu absolut insalubru și aș vrea să știu și ce informații a furnizat partea bulgară în ceea ce privește această groapă de gunoi de la Suhodol, deoarece uh, se vorbește de o conformitate cu legislația europeană când de fapt ea nu există. Nu cumva Comisia are de gând să meargă să facă o inspecție la, casa, la fața locului, pentru că lumea depune plângeri Uh, cu jalba în proțap la comisie, comisia răspunde chipurile, însă nimic nu se face concret. Faptul că Curtea de Justiție a fost uh, sesizată, uh, nici asta nu înseamnă nimic, adică nu s-a reflectat absolut deloc. Și iată, de patru ani de zile căutăm o soluție care încă nu a fost găsită. consider că această petiție nu numai că trebuie să rămână deschisă, cred că este de datoria comisiei noastre de a tr transmite o scrisoare guvernului din Bulgaria, autorităților de la Sofia, deci din capitală, și aș dori încă o dată ca Comisia să trimită o inspecție, o misiune de control acolo la Sofia. Vă mulțumesc. Domnul Boștinaru. Grație, onorevole președinte. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Dear Mr. Petitioner, Mulțumesc, uh, doamna președinte și dragi colegi. Uh, iată vechea poveste din nou. Ne tot întrebăm dacă mai e loc să ne întrebăm și să ne mirăm cât durează o petiție din 2007, iată, nu este rezolvată și suntem la începutul 2011. Mi se spune de către comisie că problema este analizată cu atenție și seriozitate pentru implementarea uh, temeinică a acestui proiect la Sohodol. Dar, domnule reprezentant al Comisiei Europene, înainte de a da vina pe uh, guvernul bulgar și pe prietenul meu care pe vremea aceea era mm, primarul Sofiei, Asta e doar o glumă, dar lăsând gluma la o parte, în primul rând, că de cât timp aveți nevoie pentru a face o evaluare serioasă a situației? Aveți informații de natură tehnică privind evoluția situației? Aveți vreo informație cu privire la impactul acestei uh, <clears throat> grob de gunoi asupra vieții și condițiilor de viață din comunitate și din mediul uh, înconjurător al zonei, probabil că nu aveți nicio informație. Spuneți-ne cum arată acel studiu la care v-ați referit. Când acesta va fi implementat, aveți vreun calendar, vreun termen până la care să ne puteți spune că această instalație va fi pusă în funcțiune? Sau măcar să ne spuneți că va fi pusă în funcțiune în 2020. Poate că e partea strategiei Europa 2020. Îmi cer scuze, dar trebuie să vă spun că uh, veniți aici și ne spuneți tot felul de basme <clears throat> Dumneavoastră uh, ar trebui să ne spuneți când, cum se va uh, aplica această procedură de încălcare oficială împotriva guvernului atunci când se observă că nu se iau măsuri um, în ceea ce privește evaluarea Comisiei Europene. Cine va plăti pagubele pentru viața pentru ruinarea vieții atâtor mii de oameni din zona respectivă. Comisia Europeană va plăti sau guvernul bulgar trebuie să plătească penalizări sau subvenții sau ajutoare medicale pentru cei care își uh, pierd uh, sănătatea și proprietățile. Doamnă președinte, încă o dată, este absolut necesar ca acest raport în privința <clears throat> gropilor de gunoi să fie discutat mult mai uh, rapid și mult mai eficient împreună cu celelalte comisii, pentru că situația este inacceptabilă. O să mergem în curând în Bulgaria, doamnă președinte cu ce mesaj ne prezentăm în fața cetățenilor bulgari în legătură cu o cerere legitimă a lor. Ce credibilitate mai avem noi în fața oamenilor? Vom fi penibile acolo și eu nu pot să accept acest lucru. Îmi cer scuze. Oken. Thank you very much. Um, doamna Oken, mulțumesc, uh, doamna președinte. Sunt într totul de acord cu Victor în această privință și cred că această atmosferă de uh, impunitate este o mare problemă, mai ales în domeniul deșeurilor. E ca și cum uh, se acceptă tacit anumite lucruri și nu se ia nicio măsură. Știm că există zone în toată Europa în care se poate face ceva. Nu e o sarcină imposibilă gestionarea uh, gunoaielor. Victor spunea că ar trebui să lucrăm împreună cu Comisia Envy și că ar trebui să avem o poziție mai dură. Sigur că trebuia să descriem o procedură de încălcare cu mult uh, timp înainte, să cerem acest lucru încă de mult. ar trebui să organizăm poate și schimburi de informații cu regiunile care au reușit să gestioneze gunoaiele și să se vadă din exemple concrete cum se poate face acest lucru. Nu e vorba numai de uh, Bulgaria sau de uh, Italia, ci de state vechi, state membre care au aceeași problemă. Acest uh, aspect este foarte grav, toate aspectele legate de sănătate și de mediu sunt foarte clare, așa că se putea face ceva încă de mult. De aceea vă rog multă seriozitate și vreau să rog Comisia să lucreze în cooperare cu agenția de la Copenhaga. Ei au uh, idei în legătură cu felul în care să putem ajuta aceste guverne și aceste administrații. Pentru că, până la urmă, nu e, problema nu este să-i pedepsim, ci este să-i ajutăm. trebuie să facem ceva acum. Grazie, non ci sono altri. Vă mulțumesc. Am mai cerut altcineva cuvântul? Mulțumesc. Aș vrea să mă declar și eu de acord cu antevorbitorii mei. Cred că patru ani este o durată mult prea mare și chiar un afront pentru cei afectați pe plan local. Aș vrea să subliniez că nu putem să-i uh, recompensăm pe oameni pentru ceea ce pierd în acest fel, pentru sănătatea lor. Sigur, se pot plăti tratamentele medicale, dar ce înseamnă de fapt pentru un om să capete cancer nu poate fi niciodată recompensat, compensat în vreun fel. De aceea cred că este nevoie de acțiune rapid, astfel încât oamenii afectați să nu trebuiască să sufere pe mai departe. Cred că ar fi mai bine pentru toată lumea să ne asigurăm că gunoaiele sunt administrate corect și că protejăm nu atât sănătatea cât și uh, mediul înconjurător. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, eh, Domnul Iar, eu cred că am putea mereu să discutăm despre aceste petiții despre gestionarea deșeurilor și mă enervează cu atât mai mult faptul că avem la dispoziție tehnologiile necesare pentru a, a eh, gestiona bine deșeurile și am uneori senzația că ne întoarcem în evul mediu, când practic nu strângea nimeni gunoiul și uh, era tot timpul în mijlocul străzii. Acum vedeți un alt sistem în care deșeurile sunt uh, compactate și uh, facem aceste baloturi care până la urmă tot nu știm ce să facem. Unii spun că e o problemă de lipsă de fonduri, dar eu cred că nu este așa. Avem fonduri suficiente. Pe vremuri, fiecare uh, uh, sat, fiecare comună avea propria sa groapă de gunoi. Acum le-am desfințat și am încercat să creăm niște sisteme de rampe moderne, dar poate că nu ne-am gândit suficient sau pe termen suficient de lung. Ar fi bine să vedem exact cum putem să câștigăm bani din gestionarea deșeurilor. Până și comisarul de resort a spus acest lucru și sunt unele țări care au știut cum să câștige bani din gestionarea deșeurilor, dar e un adevărat know-how pe care poate nu-l are toată lumea pentru a ști cum să se ocupe de propriile deșeuri. Deci eu cred că ar trebui să avem adevărată strategie la nivel european pentru eliminarea gropilor de gunoi. Este o chestiune recurentă, dar pe care multe țări o tratează cu ușurință. Consideră că nu e o adevărată problemă. Da, există plângeri, comisia intervine, guvernul eventual ia niște măsuri punctuale, dar, în general, nu se modifică mare lucru. Gropile de gunoi aduc uh, uh, odată cu uh, crearea lor și cu gestionarea lor nenumărate probleme, nu numai pentru mediu, ci și pentru sănătatea umană. Și eu cred că acest mecanism al sancțiunilor aplicate de Comisia Europeană nu este suficient. Și atunci trebuie să întreb, când aveți de gând, în sfârșit, să luați, luați măsuri, când veți crea o adevărată strategie pentru eliminarea totală a acestor gropi de gunoi. Pentru că altfel ne vom confrunta cu aceste probleme ani și ani la rând. Avem grob de gunoi despre care spunem că trebuie să fie eliminate și că terenul trebuie curățat. Este de dreptul rușinos. Suntem în secolul 21 și este o rușine să vedem cum se comportă statele membre, parcă ar fi niște țări în curs de dezvoltare. Și vă rog să facem în așa fel încât țările să fie conștiente că nu mai trăiesc în evul mediu și nu sunt țări în curs de dezvoltare. Se pare clar că pe guverne nu le interesează să rezolve problema și, de asemenea, evident că aceste mecanisme de sancțiuni nu pot să îi descurajeze să mai continue cu această atitudine. Gropile de gunoi care sunt o amenințare pentru mediu și pentru sănătatea umană sunt nenumărate pe teritoriul Europei, deci este uh, uh, clar că avem nevoie de mijloace mai eficiente nu e vorba numai despre o economie, numai despre partea financiară, ci și de toate celelalte aspecte pe care ar trebui să le luăm în considerare. Mulțumesc, spune președinta. Dorește cumva să ia cuvântul reprezentantul comisiei? După aceea, după aceea, domnule, spune președinta către domnul petiționar, o să vă dăm cuvântul la sfârșit. Dorește reprezentantul comisiei să dea deja câteva răspunsuri? Thank you, Madam Chairman. Uh, I'm Joseph Bray. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Nu sunt uh, comisar, sunt doar un funcționar la DG Environment. Am să uh, citez ceva ce s-a spus aici. Nu e problema de a, a pedepsi, problema nu e de a pedepsi, ci de a încuraja, de a ajuta. Am început în 2007 procedura de încălcare, odată cu, de fapt înainte ca țara să fie membra Uniunii, apoi am uh, trimis uh, în justiție Bulgaria, deci ca și acțiuni de uh, pedepsire, cred că nu am fost deloc îngăduitor cu Bulgaria până acum. Aveți dreptate, ceea ce trebuie făcut nu este să câștigăm un proces în instanță și să rezolvăm problema și de aceea lucrăm de foarte multe uh, luni cu colegii de la Regio pentru a găsi o soluție la problemă prin înființarea unei, uh, unei uh, instalații de uh, 80 de milioane de euro. E vorba de o investiție în tehnică de vârf Uh, Comisia participă la această investiție împreună cu Banca Europeană de Investiții. Sigur că problema durează, nu uh, avem în continuare uh, legătura, ținem legătura cu autoritățile bulgare, cu primarul pe care l-ați văzut, încercăm să găsim soluții împreună am întreprins mai multe uh, vizite la fața locului împreună cu colegii de la uh, Direcția pentru Mediu. Deci, dacă se aprobă acest proiect în două etape, se poate veni cu o soluție provizorie în următoarele luni și pe termen lung cu o soluție definitivă noi uh, lucrăm cât putem de repede în parteneriat cu autoritățile bulgare. Aceasta este informația pe care pot să vă uh, furnizez în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum domnul petiționar poate să răspundă. Ce vă Мелисинда? Слушах много внимателно. Vă mulțumesc. Am ascultat cu toată atenția cuvenită ce au avut de spus doamnele și domnii deputați și reprezentanții comisiei. Nu e vorba aici despre sancțiuni. Fiind un cetățean bulgar, pot să vă spun că noi nu suntem deloc naivi și știm că guvernului actual îi place mult să fie lăudat. Și suntem de asemenea perfect conștienți de raportul de forță care există între Bulgaria și Uniunea Europeană sau chiar uh, între diferitele instituții. Noi deplângem victimele. Ați văzut și dumneavoastră câte persoane au decedat. Anul trecut o uh, adolescentă de 14 ani a decedat din cauza unui cancer. Deci noi deplângem victimele și de aceea insist că trebuie să faceți presiuni asupra acestui guvern. Noi suntem siguri de faptul că administrația uh, Sofiei și chiar și Ministerul de Mediu sunt incompetenți. Nu sunt în stare să rezolve problema. Puteți să discutați cu ei cât vreți, dar uh, în, printre cercetători, și eu însumi sunt un cercetător, ne dăm seama că sistemul de gestionare a deșeurilor pe care vrea să-l adopte orașul Sofia este uh, incompatibil cu nevoile orașului nostru și cu tehnologiile moderne. Nouă ne trebuie un sistem de gestionare a deșeurilor care să respecte mediul și să nu reprezinte o amenințare pentru sănătatea umană, însă nimeni nu ne cere nouă părerea, pentru că noi nu suntem la putere. Nu suntem niște simpli cetățeni și nimeni nu-și pleacă urechea la ce are de spus uh, cetățeanul de rând. nu facem parte din aceste rețele de corupție, noi suntem de partea cealaltă a baricadei. Și aș vrea să vă mai reamintesc ceva. Faptul că de ani de zile uh, durează discuțiile în jurul acestei probleme. Suntem un pic mirați de faptul că totul ia atât de mult timp, dar suntem hotărât să nu ne oprim aici. Vom uh, face o plângere și pe lângă, pe lângă Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg. Comisia continuă să discute cu guvernul bulgar, dar de fapt se vor face cu amândoi vinovați de un adevărat uh, genocid și noi nu ne vom da bătuți. Vă mulțumesc! Ringrazio. Mulțumim, spune doamna președintă. Cred că și pentru această petiție ne confruntăm cu o chestiune pentru care încă nu am găsit o soluție. Comisia ne-a spus că sunt mai multe proceduri pe rol, proceduri judiciare, mai ales procedura pentru nerespectarea obligațiilor care decur din calitatea de stat membru. Deci au rămas multe întrebări fără răspuns și toți colegii au protestat împotriva faptului că uh, durează așa de mult pentru a trata un asemenea dosar. Dar problema duratei de tratare a unuia sau altea dintre dosare ne supără de fiecare dată, mai ales la comisia noastră dar e clar că Comisia Europeană nu se poate substitui autorităților locale care trebuie să rezolve problema, au sarcina de a monitoriza, de a supraveghea, de a controla. și eventual de a sancționa, dar nu au decât uh, această armă a reducerii uh, finanțărilor. Dar apoi nu mai rămâne decât acest mijloc al exercitării unor presiuni și al acordării unei atenții în permanență pentru o problemă sau alta. Și eu cred că nu este numai o Uh, uh, dificultate legată de un plan de gestionare a deșeurilor care nu a fost adoptat la timp. Noi nu putem decât să reconfirmăm faptul că ar fi nevoie de un studiu cât se poate de complet asupra chestiunii deșeurilor în Europa. Este un subiect recurent în petițiile pe care le primim din diferitele state membre și problemele sunt în general similare. Și ar fi bine să încercăm să găsim răspunsul la această problemă de mare anvergură, pentru că până acum poate ne-am limitat să răspundem la uh, petiții uh, individuale, dar, cum spuneam, ne dăm seama că e o problemă de mare ansamblu și ar trebui să încercăm să găsim un răspuns uh, pe măsură. În ce privește petiția, ea va rămâne deschisă și cerem Comisiei Executive să accelereze uh, acest dialog interinstituțional și poate că și comisia noastră, dacă membrii sunt de acord, ar trebui să trimită o notă către autoritățile locale ca să uh, încercăm să inducem și noi uh, mai multă viteză în acest uh, proces. Nu deci mă uit către colegi dacă sunt de acord cu această idee, deci dacă e util să trimitem o notă către um, autorități. Nu știu dacă cineva deja a spus acest lucru, dar cred că știți pentru că acest lucru apărea și în raportul domnului Busutel. Știți că de multe ori uh, noi trimitem uh, scrisori, dar nu primim neapărat răspunsuri. Deci putem să Cerem din nou un răspuns. Mulțumesc și petiționarului și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, petiția numărul 78 per 2007. Domnul Voridis, petiționarul, este în sală și îi dau cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκινάει Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Uh, problema a început uh, cu votarea legii 3164 din 2003. Dispozițiile acestei legi au Uh, decis înființarea a două gropi de gunoi la Mavrovuno, la Gramatico și Vragoni. Guvernul dorește să mai creeze încă șase altfel de depozite de, de uh, tranziție pentru deșeuri în zona Arctica. Aș vrea să țineți cont de argumentele pe care vi le-am prezentat. Uh, și de faptul că administrația uh, greacă nu aplică o gestiune completă, o gestiune integrată a deșeurilor, ci uh, gestionează pur și simplu gropi de gunoi, încercând să reducă volumul uh, deșeurilor, astfel încât să poată Uh, după aceea să uh, golească aceste grup uh, S-a ignorat și opinia Comisiei. Comisia a creat două astfel de situri de gestionare a deșeurilor. Prin decizia 5509 din 2004, E vorba de zona Chiratea, decizia 5509, decizia 2004 uh, pe 16C, care uh, conțin diverse condiții și dacă aceste condiții nu sunt uh, întrunite, atunci Comisia avea dreptul de a suspenda finanțarea pentru aceste proiecte. Eu pledez pentru ca celelalte cinci condiții eu spun că cinci condiții nu au fost întrunite. Nici una, de fapt, pentru că, ca urmare a celor două decizii, trebuia ca finalul lucrărilor să fie în 2007, ca aceste șantiere să se încheie în 2007, însă nici până ziua de astăzi niciunul dintre ele nu este gata. La Gramaticos s-au început lucrările în 2009 și autoritățile publice din Grecia susțin că la uh, Chiratea lucrările au început uh, pe 10 decembrie 2010. Uh, amânările sau uh, au fost uh, amânările au fost uh, aprobate de către comisie fără argumente valabile după părerea mea. Uh, s-a spus că nu s-au putut începe lucrările din cauza unor probleme administrative. Acest lucru nu este adevărat. Nu a existat nici o hotărâre de guvern în legătură cu începerea sau cu terminarea acestor lucrări. Administrația greacă nu a dat drumul acestor lucrări dintr-un singur motiv, pentru că nu alesese uh, mijloacele, metoda de lucru, nu alesese nici modul de finanțare, nu se găsise o modalitate de tratare preliminară a deșeurilor pentru a nu le expune și datorită acestor greșeli, din cauza propriei neglijențe, administrația greacă a întârziat, iar astăzi nici măcar nu respectă condițiile de tratament pentru aceste gunoaie. A doua condiție a deciziilor de care vă vorbeam, clauza specială numărul 2, adică obligativitatea pentru municipalități sau comune să aleagă metodele de tratament, de reciclare și de triaj și de uh, tratament în continuare al uh, deșeurilor. Nici până azi nu s-a întâmplat acest uh, lucru. Primăriile s-au opus uh, sistemului de îngropare a deșeurilor. Iată, deci clauza numărul 2 nu este respectată. Clauza numărul 3 spune că trebuie să există o scădere cu 25% o reducere de 25% până în 2009 a volumului de uh, gunoaie din Grecia. Această clauză nu a fost nici ea respectată. Înainte de ultimele plăți, uh, trebuia să existe un sistem de uh, tratament prealabil al deșeurilor tratament prealabil înainte de îngropare. Trebuia să existe de asemenea un sistem de triaj care nici acum nu funcționează. Iată, deci, doamnă președinte, cererea noastră cu privire la aceste decizii este următoarea. Există o amânare permanentă a termenelor prin care administrația nu urmărește decât să uh, câștige timp dar această administrație este de asemenea obligată să uh, închidă aceste gropi de gunoi ilegale. Ele însă funcționează în continuare. Niciuna dintre clauzele impuse de deciziile Comisiei nu a fost uh, respectată și în cazul uh, Cheratea chiar există o decizie, o sentință a tribunalului care uh, spune că trebuie sistate lucrările. Iată deci că din 2004, uh, când uh, uh, proiectul a fost demarat, administrația greacă nu a aplicat măsurile necesare Puterea competentă, puterea centrală nu s-a pronunțat, nu s-a luat nicio decizie la nivel central și ni se spune că trebuie uh, eliberate uh, autorizații de urbanism. Vă dați seama la ce nivel de birocrație uh, funcționează uh, administrația greacă în legătură cu uh, gestiunea deșeurilor și, în general, în Grecia. Nu se respectă clauzele și dispozițiile deciziilor comisiei, de ce comisia nu a impus uh, respectarea acestor clauze și de ce nu s-a uh, suspendat finanțarea. La, la, la comisiune, Kremlis. Vă mulțumim, acum dăm cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest caz este difere, diferit de celelalte, deoarece în acest caz există o opoziție a societății împotriva a două proiecte care până la urmă vor rezolva lucrurile în acea regiune. Cu alte cuvinte, cele două gropi de gunoi care sunt cofinanțate de comisie pot să să ducă la închiderea gropilor de gunoi ilegale la care s-a referit petiționarul. Și e vorba de mai mult de cinci de astfel de gropi de gunoi, pentru care de altfel Grecia a fost condamnată de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Iată de ce construcția acestei gropi, chiar că dacă practic domnul Volivis în ce privește condițiile menționate are dreptate, e bine, încă o dată, această construcție va duce la închiderea acelor gropi ilegale care poluează mediul și care sunt o amenințare la adresa sănătății umane în acea regiune. Situația este una aparte cu aceste două proiecte, pentru că, de fapt, ei ar fi trebuit să înceapă cu o instalație de gestionare integrată a deșeurilor, adică trierea, compostarea, Um, prelucrarea uh, în parte sau reciclarea și așa mai departe. Aceste locuri, lucruri nu s-au făcut. Și, de fapt, s-au făcut uh, în cele, cele două instalații despre care tocmai am vorbit și care tocmai propun soluții integrate de gestionare a deșeurilor și care vor intra în curând în perioada de <clears throat> programare uh, și deci bugetară și vor fi cofinanțate de UE. Așa că, pentru a răspunde la temeria care a fost exprimată, doamnă președinte, și pentru a spune care ar fi problemele legate în general de gestionarea deșeurilor în Europa, e bine, pot să vă spun că avem o nouă directivă cadru privind direct, eh, gestionarea deșeurilor, care a fost adoptată în decembrie anul trecut. Prima dată este vorba de folosirea terenului și deci de cadastru, planificare teritoriului și așa mai departe. Și apoi trebuie văzut locul în care vor fi instalate aceste instalații care să respecte legislația UE. Dacă nu există aceste reguli respectate, clar, uh, lumea uh, poate să fie împotrivă, societatea. Există însă un specific aici în acest caz, pentru că încă din anii 90 uh, s-a știut că uh, pe acest teritoriu vor fi amplasate celor două instalații. Din păcate, cu cât uh, lucrurile merg mai încet, cu atâta oamenii se mobilizează mai mult și se opun proiectelor, pentru că oamenii au terenuri în proprietate acolo, au acel sindrom nu în curtea mea Uh, nu la mine acasă, deci un fel de inerție și niște așteptări din partea cetățenilor, cum că aceste instalații care fusese anunțate și planificate nu vor vedea lumina zilei niciodată și între timp oamenii pot să se bucure de terenurile lor și să trenurilor lor și să nu-și facă griji cu aceste noi instalații. V-am spus, că acum avem o nouă directivă de profil care codifică cele mai bune practici în domeniu. Și s-a menționat aici de către membrii comisiei dumneavoastră, comisia dumneavoastră, anumite lucruri și anume că există soluții pentru aceste probleme. Domnul Volitis are dreptate. Au existat întârzieri în ceea ce privește deschiderea acestor instalații de gestionare integrată, însă Vă rog să înțelegeți că trebuie să se înceapă de undeva. Și, practic, pentru instalația din gramaticos au și început lucrările, săparea perimetrului. Bineînțeles că au apărut niște probleme și uh, Curtea de primă instanță a uh, <clears throat> hotărât să se suspende lucrările. Acum se merge la Curtea Supremă din Grecia, care nu a cerut același lucru și anume suspendarea lucrărilor. Și vreau să subliniez faptul că avem trei hotărâri din partea Curții Supreme a Greciei sau Consiliului de Stat care confirmă amplasarea, locul în care vor fi demarate proiectele și respinge toate argumentele care au fost depuse de părți în trecut, în acest proces și de asemenea, Curtea de primă instanță a Uniunii Europene a emis o hotărâre. De fapt, este vorba de o jurisprudență aici, pentru că s-a făcut o plângere legată de modul în care s-a cofinanțat proiectul într-unul dintre situri și asta a fost respins sau n-a fost admisibil. Deci, încă o dată, nu s-a constatat nicio încălcare a legislației europene de profil. Mai mult decât atât, Curtea Supremă din Grecia a hotărât că proiectul poate să continue. Este adevărat că Curtea de Prima Instanță a emis uh, un ordin uh, care este clar că trebuie să fie urmat și, în orice caz, procedura trebuie să continue. Însă, lucrările vor demara în curând. Cel puțin asta ni s-a spus din partea guvernului Elen. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, nu se va acorda niciun fel de cofinanțare. Comisia nu a dat niciun eurocent pentru uh, site-ul uh, de la Cheratea am oferit o primă tranșă de plată, un avans pentru situl de la Gramatico, pentru că acolo lucrurile au fost deja demarate și, de fapt, ele se desfășoară conform normelor. Vă mulțumesc! Doamna Salavrache. Chiria în Doamna președinte, având în vedere că acest punct apare la ordinea de zi, M-am deplasat săptămâna trecută nu la Gramaticos, ci la Cheratea. La ora actuală și, de fapt, uh, de câteva săptămâni încoace, în această regiune, regiune Uh, au apărut tot felul de tulburări. Chiar uh, poliția a fost desfășurată în această zonă și riveranii nu mai acceptă ca proiectul să continue. Având în vedere ancheta pe care eu am condus-o așa pe cont propriu, pot să confirm cele spuse de comisie, reprezentantul comisiei. În primul rând, finanțarea sau sprijinul economic acordat uh, E adevărat, nu s-a dat niciun bani până acum. Și, bineînțeles că nu trebuie să uităm riscul acelor gropi uh, ilegale. Adică să fie o a șasea care se alătură celor cinci și pot să confirm că uh, nu s-au făcut niciun fel de plăți uh, celor care se simt lezați uh, de acest proiect. În sfârșit, un alt element foarte important uh, Așa cum a spus uh, comisia, reprezentantul comisiei, din anii 80 încoace se tot discută uh, construirea acestei gropi de gunoi în zona respectivă. Și tot de a, din acea vreme încoace uh, a avut loc o adevărată explozie demografică în regiune. Populația a crescut de două ori, practic, în regiunea Atica. <clears throat> Bineînțeles, la Cheratea a apărut și aeroportul uh, Elefterios și în uh, ultima decadă populația a crescut cu 60%. Deci, iată de ce construcția acestei uh, gropi, de fapt cei care contestă, contestă groapa de gunoi, nu mai au argumentele pe care le puteau pune la bătaie în trecut, pentru că guvernul are la dispoziție o, uh, un plan și niște proceduri de care nu beneficia în trecut. În orice caz, situația s-a schimbat. Uh, guvernul are chiar la dispoziție posibilitatea de a despăgubi pe riverani și de a construi o instalație ultramodernă. Deci, îmi pare rău că trebuie să-l dezamăgesc pe petiționar și uh, să spun că, într-adevăr, construcția acestei gropi uh, programată de guvernul grec trebuie să continue. Și vreau să vă spun că populația totuși respinge clar acest proiect, uh, lumea este foarte tulburată și acest sentiment de criză se adaugă sentimentului general uh, din Grecia și, de fapt, este vorba de o întreagă regiune, bazinul regiei, regiunei Atica, care este una foarte dens populată din Grecia. Uh, pot să vă spun că funcționarii din administrația națională au suferit din cauza reducerii de salarii, o reducere foarte substanțială. Și bine, uh, aici e vorba până la urmă de o întreagă societate, o societate care este zguduită S-a ajuns la limita toleranței, suntem la marginea prăpastiei și în pragul unei explozii. Și noi, oamenii politici, de multe ori uh, considerăm că o să fim judecați după vorbele noastre, dar nu e adevărat, vom fi judecați după faptele noastre. Și timpul e limitat, timpul e măsurat, nu este infinit. Trebuie, la un moment dat, să mergem și să spunem guvernului grec că uh, merge în necunoscut. Este clar că noi ne dorim ca desândământul să fie unul pozitiv. Sperăm totuși că, cu sfatul comisiei, guvernul grec va reuși să o iasă cu basma curată. Vă mulțumesc. Inter... La... Mai dorește cineva să ia cuvântul, doamna Vertman? Mulțumesc. Practic, uh, nu văd care este legătura clară cu celelalte petiții. Practic, e vorba de un calendar aici. Uh, da, avem aici o petiție din 2007 și cuvintele spuse au fost unele generoase, dar este clar că avem nevoie de lucruri concrete. O replică din partea comisiei, spune doamna președintă. Mulțumesc. What I wanted to say is the following. Vreau să vă spun următorul lucru. Au existat întârzieri. Și asta se plătește. Și prețul este tocmai opoziția din partea populației locale. Membrii Parlamentului au spus pe bună dreptate că populația a crescut, s-a dublat practic în această regiune și deci trebuie să înțelegeți cum a crescut și opoziția la acest proiect. Dar pentru asta trebuie să înțelegem care este producția de deșeuri în această zonă care trebuie să fie gestionată conform normelor europene. Și știm foarte bine că în regiunea Atica există numai trei situri care au fost prevăzute din anii 90 încoace pentru a uh, prelua activitatea de gestionare a deșeurilor. Acum, a uh, nu lua în calcul această uh, soluție și a da apă la moare opoziției societății ar însemna să uh, se mai facă o groapă ilegală și uh, cu consecințele uh, de, de rigoare. Într-adevăr, nouă ne pare rău că această opoziție la proiect a apărut și s-a intensificat. Este păcat, să nu uitați că e vorba aici de o groapă de gunoi uh, legală. Iar cei care s-au opus au fost tot cei mai, to- tocmai cei care uh, autorizează sau închid ochii la gropile ilegale de uh, gunoi. Acum, uh, nu știu, cred că domnul Volidis nu se opune proiectului propriu-zis, pentru că ne vorbim despre acea cofinanțare, ci se opună metodei alease, alese, pentru că dorește ceva într-un mod mai integrat. Dar asta este situația, asta e viața, trebuie să începem de undeva. Am văzut ce se întâmplă și la Sofia, de exemplu, în Bulgaria. Un astfel de teren primar pentru uh, deșeuri este absolut necesar, pentru că el trebuie să primească deșeurile care altfel s-ar duce la gropile ilegale de gunoi. Și apoi este clar că nevoie de instalații suplimentare pe parcurs. Comisia a luat o hotărâre și spune că dacă totul merge bine, se vor uh, trimite acele zeci de milioane de euro pentru situl respectiv. Până acum nu s-a plătit nimic, nu s-a dat nimic ca bani. Și v-am spus că monitorizăm lucrurile cu foarte multă atenție și dacă constatăm că nu se întâmplă ce se trebuie să se întâmple sau că sunt întârzieri și nereguli, atunci oprim proiectul, tăiem finanțarea și așa mai departe și să facă ce vor cu banii naționali, cu fondurile naționale. Însă uh, este clar că avem un fel de cerc vicios, pentru că în tot lanțul acesta apar probleme și blocaje. Și noi considerăm că soluția este tocmai construcția acestui sit primar de prelucrare. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru atenție și răbdare. Replica. Un minut. Petiționarul are drept să răspundă într-un minut. Vă mulțumesc, doamna președinte. Um, nothing has been paid because... Vă mulțumesc, doamna președinte. Nimic nu a fost plătit, a spus petiționarul în limba engleză. Însă, aș vrea să mai spun câteva lucruri. Mai întâi, în ce privește acest concept al refuzului din partea societății sau al acceptării unui asemenea proiect. În mod normal, dacă se dorește obținerea consensului societății, se pune la punct o strategie. Ce înțeleg eu prin asta? În anul 2003 a existat o lege, cum v-am menționat, și acum suntem în anul 2011. Legea din 2003 se baza pe directiva din 1999 și Grecia ar fi trebuit să își reducă cu 50% volumul deșeurilor. Ceea ce înseamnă că poate că nu ar fi fost necesar să creeze două noi rampe dacă ar fi fost aplicate politici diferite. Deci, de unde vreți să obțineți astăzi un consens din partea cetățenilor dacă aceștia din urmă își dau seama că guvernul nu aplică o strategie pentru reducerea cantității de deșeuri, ci se mulțumește să tot construiască noi rampe. Și asta pentru a arăta că transpune legislația națională uh, directivele europeniu, europene uh, uh, din uh, domeniu. Obținerea unui acord este un act cu valoare juridică dar acordul nu poate să fie dat de către populație decât atunci când guvernul a acționat așa cum trebuia. Dar cum putem spune că guvernul a acționat așa cum trebuia? Pentru că, de fapt, nu a respectat uh, prevederile uh, din documentele comisiei. Îmi mărturisesc uh, neînțelegerea față de atitudinea comisiei. În ce privește aceste gropi de gunoi ilegale? S-a făcut o adevărată dezinformare din partea autorităților publice grecești față de comisie. De ce existau aceste gropi de gunoi ilegale? Pur și simplu pentru că uh, primăriile și regiunile din uh, Atica nu au ținut cont de existența acestor gropi de gunoi ilegale atunci când au creat un sistem de gestionare a deșeurilor. Eu nu pot să spun că uh, primăriile nu vor să folosească gropile de gunoi legale, dar pur și simplu capacitatea a fost depășită. Deci vreau să subliniez următorul lucru. Nu este cu putință ca uh, riveranii să suporte în continuare distrugerea mediului și a siturilor arheologice atâta timp cât nu au fost respectate directivele europene și din această cauză apar aceste probleme mari în regiune. Vă mulțumesc. Președinta, deci, S-a vorbit din nou despre uh, uh, faptul că durează atât de mult să ne ocupăm de petiții și pentru a apăra drepturile cetățenilor și atunci revin la propunerea colegului Boștinaru de a avea o discuție cu vicecomisarul Uh, uh, cu vicepreședintele Comisiei, comisarul Șefcovic, pentru a încerca să îmbunătățim dialogul interinstituțional, pentru că este clar pentru toată lumea că ne este foarte greu să avem un schimb de documente cu autoritățile locale, care în general uh, răspund după foarte mult timp sau nu răspund deloc la solicitările noastre sau la solicitările Comisiei Executive. de multe ori noi suntem în așteptarea unui răspuns din partea autorităților locale care se constituie un, um, o completare la ancheta comisiei. Deci, tot ce pot să rețin eu este că avem o altă petiție care, din păcate, dacă pot spune astfel, trebuie să rămână în continuare deschisă și ne revine misiunea de a menține uh, atenția uh, în atenția tuturor uh, ce se întâmplă în regiunea Atica și mai ales să insistăm pentru ca și Comisia Europeană să urmărească ce se întâmplă în uh, Grecia cu aceste uh, rampe. Trecem la următoarea petiție sus președinta și dăm cuvântul petiționarului domnul Imbrasas. Aha, de, Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte. Astăzi am vorbit foarte mult, s-a vorbit mult despre gestionarea deșeurilor, iar petiția mea este și ea legată de această temă, dar nu e vorba de rampe de gunoi, ci de incineratoare. Știu că nu este o prioritate din punct de vedere al gestionării deșeurilor, dar e o modalitate de a trata aceste deșeuri. Ele pot fi incinerate. Însă, în petiția mea, apropo, nu sunt doar petiționar, ci și membru al Parlamentului european. Și uh, vreau să vă spun de ce m-am decis să uh, depun această petiție. O companie destul de mare din Vilnius <coughs> este implicată în foarte multe servicii publice, iar acum uh, dorește să incinereze deșeuri. Pe un anumit teren dorește să construiască această instalație de incinerare Însă, bucata de pământ respectivă se află în partea vestică, foarte aproape de zona rezidențială a orașului Vilnius, o zonă în care trăiește cam 30% din populația orașului. De asemenea, se află în apropierea unei zone protejate, o pădure care uh, se intenționează să fie inclusă în uh, Natura 2000 și de asemenea uh, trebuie să ne gândim că la, în apropiere există instalațiile de epurare a apei din Vilnius. Această companie nu a făcut niciun efort de a căuta o altă locație pentru construirea acestei instalații situația n-ar fi atât de gravă dacă această companie, atunci când a prezentat proiectul în cadrul uh, municipalității, ar fi răspuns unui număr de întrebări din partea cetățenilor. În primul rând, cum rămâne cu trierea gunoaielor, cum, uh, ce proporție din aceste deșeuri vor fi incinerate, nu s-a putut spune ce fel de tehnologii vor fi folosite. Deci au fost evitate o serie întreagă de întrebări. De aceea cetățenii au fost uh, foarte deranjați și cred că atunci când uh, o astfel de instalație este construită, societatea trebuie informată și consultată pe scară largă. Aș vrea să mulțumesc comisiei și comisiei noastre uh, pentru petiții, pentru analiza destul de rapidă a petiției mele și aș dori să mă folosesc de acest prilej pentru a pune o întrebare comisiei. Am încercat să luăm legătura cu comisia pentru a obține mai multe informații. Vreau să știm dacă Comisia a luat legătura cu guvernul lituanian pe această temă. Există însă probleme în comunicarea noastră cu Comisia. Până acum n-am putut să luăm legătura decât cu secretariatul de la DG Envy, de la Direcția pentru Mediu. Compania de care vă spuneam și reprezentanții guvernului Cred acum că știu acum că vor trebui să răspundă în fața comisiei și de aceea municipalitatea, departamentul pentru mediu a suspendat procesul de autorizare, Doamne ajută, pentru că au înțeles că un astfel de proiect nu va fi aprobat, nu va putea fi pus în aplicare fără evaluări uh, în profunzime al impactului. Iar acum aș vrea să întreb Comisia ce a răspuns guvernul lituanian, pentru că n-am reușit să obținem această informație pe alte canale. Și mi-e teamă că s-ar putea să existe anumite probleme. Eu cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă, pentru că ne dorim răspunsuri complete în legătură cu ceea ce se dorește cu acest proiect pentru a preveni întâmplări similare pe viitor. Nu putem permite companiilor să obțină profituri pe seama sănătății populației și a mediului. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Muchísimas gracias. Eh, en nombre de la Comisión le voy a dar la... Domnule Turgais, domnule acum asigură președinția coordinadores, la reunión de coordonadores. Ne apropiem de întâlnirea coordonatorilor și de aceea aș vrea să cer tuturor vorbitorilor să fie mai conciși. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte concis. Mulțumesc pentru prezentarea uh, petiției. Această problemă a fost uh, tratată de către comisie în urma unei plângeri, uh, iar comisia a urmat procedurile, a urmărit procedurile de autorizare de mediu. Pe 19 noiembrie 2010, autoritățile lituaniene au informat Comisia în legătură cu procedura de evaluare a impactului de mediu această evaluare a fost finalizată și, așa cum s-a mai spus, pe 9 noiembrie 2010, Departamentul Regional pentru Mediu a, al regiunii Vilnius a refuzat să emită autorizarea pentru construcția acestei instalații din moment ce această instalație nu uh, va fi construită, de vreme ce permisul nu s-a acordat, credem că nu e nevoie să continuăm ancheta, însă dacă doriți mai multe informații despre acest proiect, Comisia uh, își poate reconsidera poziția. Mulțumesc. Eh, señor eh, gracias, señor eh, señor pedido la palabra. Mulțumesc. Domnul Boștinaru are cuvântul. Am și eu o întrebare, dar în primul rând, sunt uimit că un stat membru dă dovadă de o așa mare lipsă de transparență prin intermediul autorităților regionale, ne punând la dispoziția petiționarului informații minime în legătură cu acest proiect. Aceasta ar trebui să fie o obligație pentru fiecare autoritate din statele membre. Nu este cazul atunci când uh, vorbim despre proiectul Vilnius. Mă bucur, pe de altă parte, că autoritatea regională în final a refuzat să acorde uh, licență pentru acest uh, proiect, însă, ca o ultimă remarcă, ce lecții putem trage din această situație. Pentru că dacă permitem statelor membre să se comporte în continuare în acest fel, atunci directivele europene, regulamentele europene rămân foarte frumoase pe hârtie, dar numai pe hârtie. Sper că direcția mediu va notifica uh, guvernul de la Vilnius cu privire la lipsa lor de transparență în legătură cu petiționarul și cu ceilalți care au cerut informații relevante pe tema acestui proiect. Mulțumim, domnule Boștinaru. Domnul petiționar dorește să încheie. Două minute, dacă doriți să adăugați ceva la ceea ce ați auzit. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte mulțumit de răspunsul reprezentantului Comisiei și sper că vom continua uh, comunicarea și cooperarea noastră pe viitor uh, în mod uh, foarte constructiv. Da, mulțumim și noi împărtășim aceeași speranță. Mulțumim petiționarului. Deci, această Petiție rămâne deschisă dacă toată lumea este de acord. Da. Petiția rămâne deschisă. Iar acum vom face o scurtă pauză, foarte scurtă, iar peste 3 minute începem reuniunea coordonatorilor. Pascal. Ah, sì, sì, sì, sì. sì. Ah, sì,